dámy a pánové vítám vás na dnešním zasedání evropského parlamentu. denní zasedání je. bună dimineața bun venit la reuniunea Primul punct pe ordinea de zi este dezbaterea comună cu privire la accesul IMM-urilor la fondurile structurale și definiția IMM-urilor, întreprinderilor mici și mijlocii. Avem declarații ale Consiliului și ale Comisiei, accesul IMM-urilor la fondurile structurale și evaluarea definiției IMM-urilor. Din partea Consiliului, îl avem alături de noi pe domnul Nicolae Vanan. Domnule președinte, domnule comisar, stimați deputați. Salut faptul că Parlamentul se uh, apleacă asupra problemei IMM-urilor. Având în vedere situația economică actuală, este, import, este foarte important ca IMM-urile, principalii contribuitori la economiile noastre, să aibă parte de un mediu în care să poată crește. Ați uh, a concentrat această dezbatere asupra două aspecte importante, accesul IMM-urilor la fondurile structurale și definiția IMM-urilor. Ambele au fost uh, de curând subiectul unor întrebări pe care le-am adresat comisiei. De fapt, și comisiei trebuie să ne, adre- ne adresăm cu aceste aspecte și sunt convins că aceasta va Uh, ne va oferi uh, răspunsuri relevante atât pentru Parlament cât și pentru Consiliu. În ceea ce privește președinția, aș dori să vă uh, comunic câteva puncte importante pentru noi. În primul rând, IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei noastre. Ele sunt uh, motorul creierii bunăstării, sunt uh, sursa flexibilității uh, pentru adaptare la uh, cerere și ofertă și sunt o sursă esențială de ocupare a forței de muncă. Aceasta, de aceea acestea sunt uh, la, în centrul strategiei Europa 2020. Într-un moment cu milioane de uh, șomeri, trebuie să creăm locuri de muncă în IMM-uri, mai ales pentru tineri. IMM-urile uh, sunt sprijinite de către fondurile structurale. În 2007-2014, IMM-urile vor fi beneficiat de aceste într-o, într, într -o valoare de până la 7 miliarde de euro. Astfel se, se va fi uh, consolidat uh, competitivitatea IMM-urilor. În timpul crizei creditelor, asigurarea accesului la uh, finanțare a devenit esențială. De aceea s-au extins o serie de sisteme de garanție a creditelor pentru IMM-urilor și există anumite sisteme uh, pentru a oferi uh, rate ale dobânzii scăzute pentru IMM-uri și alte tipuri de ajutor. Instrumentele financiare pentru uh, uh, IMM-uri sunt uh, instrumente complementare care pot oferi uh, finanțare și sunt mai durabile, având în vedere faptul că banii pot fi reutilizați. Și fondurile de uh, credit sunt indispensabile pentru IMM-uri. De asemenea, IMM-urile beneficiază de uh, finanțare uh, de la BEI, care oferă credite la rate de dobândă scăzută. Drept urmare, se creează o abordare flexibilă uh, la granturile sau creditele oferite de uh, bănci. O altă sursă de uh, finanțare vine de la inițiativa creată în comun de către Comisie și BEI, instrumentul finan... instrumentele financiare numite Jeremy, Jessica, Jasmine, sunt menite să îmbunătățească finanțarea acordată IMM-urilor prin credite și garanții. În ceea ce privește definiția IMM-urilor, sunt conștient uh, de faptul că uh, Comisia pregătește un sondaj pentru a uh, evalua definiția IMM-urilor în diferitele state membre. La Consiliu încă nu am avut ocazia să discutăm acest subiect și așteptăm cu nerăbdare sondajul efectuat de către Comisie. Însă este important să spunem că, conform definiției actuale, 95 din companii, 95% din companiile europene sunt IMM-urile. Sunt IMM-uri. Drept urmare, pare relevantă o discuție cu privire la această definiție. Bineînțeles, aștept cu nerăbdare și dezbaterea asupra acestei definiții în Parlament. Domnule președinte, simați deputați, domnule comisar, aspectul esențial în această dimineață este accesul IMM-urilor la finanțare, mai ales în climatul economic actual. Aș dori să închei prin a spune că, bineînțeles, accesul la finanțare este foarte important, însă IMM-urile au nevoie și de un mediu de afaceri uh, propice, astfel încât să se poată dezvolta. Iar un uh, uh document adoptat în 2008 a fost esențial în acest uh, sens. Multe state membre au luat uh, măsuri, de exemplu, pentru a crea un ghișeu unic pentru înfița, înființarea companiilor. Însă trebuie să rămânem cu toții vigilenți și să continuăm să oferim IMM-urilor mediul de care au nevoie pentru a crește. Trebuie să simplificăm mediul de afaceri și să reducem uh, birocrația pentru toate uh, întreprinderile. Vă mulțumesc, spune președintele. Acum, în numele Comisiei, domnul comisar Han. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European, domnule ministru. IMM-urile sunt uh, nucleul economiei europene. Avem 23 de milioane de întreprinderi uh, mici și de micro-întreprinderi în Europa. Aceasta înseamnă 89,8% din întreprinderile europene. Creșterea și dezvoltarea Europei depinde, depinde așadar de dezvoltarea IMM-urilor din Europa. Criza a afectat IMM-urile ca și celelalte entități și de obicei IMM-urile sunt cei ca, cele care au dificultățile cele mai mari de a accesa creditele și capitalul în general. Există o răspundere publică generală de a ajuta IMM-urile pentru ca să nu devină victimele crizei, ci pentru ca potențialul lor de inovare să fie folosit la maxim. Comisia Europeană a luat măsuri în ultimii ani de mai multe ori pentru ca accesul IMM-urilor la capital să fie îmbunătățit. Prin uh, adaptarea programelor existente în anul 2010 și 2011, am reușit să canalizăm mai bine mijloacele, cum ar fi creditele sau garanțiile, pentru ca să se ridice la 1,8 miliarde de euro la sfârșitul lui 2010. Trei instrumente diferite au fost astfel folosite în statele membre. Peste 90.000 de locuri de muncă au fost create automat prin aceste măsuri. Aș dori să folosesc ocazia să mulțumesc Parlamentului European pentru uh, susținerea rapidă și durabilă la modificarea regulamentului nostru pe care ne-a adus în ultimii ani și cred că aceste provocări trebuie să fie în continuare considerate importante. Trebuie să acționăm mai ales în ceea ce privește revolving funds-urile și um, pentru a putea garanta așadar acest acces la capital pentru IMM-uri ca să poată ieși din criză cât mai repede, mai ales în anumite state membre unde este foarte gravă situația. În ultimii ani, Comisia împreună cu statele membre a făcut uh, mai mulți pași importanți pentru adaptarea programelor existente, pentru ca fondurile existente să fie folosite uh, țintit către crearea locurilor de muncă, dar și pentru combaterea șomajului la tineri. Aceasta a fost de asemenea unul din, una din laturile inițiativei de care vorbesc. E vorba deci de o realocare în măsura în care o permit fondurile respective care să vină în favoarea IMM-urilor, pentru că acestea sunt cele mai importante entități care creează locuri de muncă în Europa. Vreau să vă amintesc că avem uh, în momentul de față 24 de milioane de șomeri și 23 de milioane de IMM-uri, deci dacă fiecare uh, IMM ar putea prelua un uh, șomer, am fi rezolvat aproape cu totul în întregime problema. Pe baza acestei inițiative se va ajunge la o realocare de la 5 până la 8 miliarde de euro. Pentru următoarea perioadă, Comisia a stabilit o prioritate la fondurile structurale pentru IMM-uri, 80% din fondurile FEDER și 50% uh, uh, în uh, regiunile mai puțin dezvoltate vor fi alocate pentru inovare în cadrul IMM-urilor, pentru energii regenerabile, pentru eficiență energetică și așa mai departe. Să nu uităm că aceste 50% la regiunile mai puțin dezvoltate înseamnă mai mult în cifre decât cele 80% în regiunile dezvoltate. Acesta este un semnal foarte clar pentru îmbunătățirea competitivității IMM-urilor. Pentru aceasta trebuie însă să conlucrăm pentru ca să facilităm și accesul administrativ al IMM-urilor la fondurile structurale. Îi mulțumesc din nou uh, Parlamentului European cu această ocazie pentru propunerile constructive pentru uh, ușurarea sarcinii administrative. Vreau să vă amintesc însă că o mare parte din provocările administrative sunt însă la nivel național și regional, la aplicarea, de exemplu, a Small Business Act-ului, care trebuie să fie supus și unor condiționalități ex ante, așa cum am propus noi mai de mult. Avem nevoie de eforturi comune la nivel european și de eforturi din partea statelor membre în interesul IMM-urilor. În final, aș dori să menționez un ultim punct care a fost deja menționat de către dumneavoastră, definiția IMM-urilor, care este întotdeauna un subiect de discuții. Știți că Comisia Europeană verifică mereu această definiție și încearcă să uh, facă o evaluări periodice independente și una este chiar în curs pentru ca să se stabilească cifrele de afaceri prag pentru care această definiție se aplică. Vom încerca în uh, toamnă 2012 să analizăm rezultatul acestui sondaj pe care apoi îl vom discuta cât se poate de amplu. Nu pot să vă spun însă în momentul de față dacă acest rezultat va duce la o schimbare a definiției actuale sau nu. Doamnelor și domnilor, IMM-urile sunt uh, și raspinării a economiei europene. În ultimele săptămâni și luni s-a vorbit foarte mult despre creștere și impulsuri uh, care trebuie date creșterii și eu cred că cine dorește să dea impulsuri durabile de creștere trebuie să înceapă chiar de la IMM-uri și atunci uh, va spori competitivitatea acestora și Comisia este gata pentru această abordare. Vă mulțumesc!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 de multe ori programele uh, și măsurile în domeniu sunt uh, formulate de către funcționari ca și când ar fi pentru funcționari și nu pentru uh, domeniul de afaceri. Deci trebuie ca locurile de muncă să se creeze în IMM-uri, de aceea Um, procedurile trebuie să fie simplificate, birocrația trebuie să fie simplificată. De asemenea, trebuie să creăm mai, mai bune legături între accesul la finanțare pentru IMM-uri și provocările în fața cărora se află Europa acum. Avem Uh, lucruri de făcut în ceea ce privește eficiența energetică, de exemplu. Ar putea să se creeze o legătură aici între uh, posibilitățile de finanțare pentru IMM-uri și uh, acest subiect al um, eficienței energetice. S-ar crea locuri de muncă noi, iar și asta pentru toți cei care ar uh, Uh, urma să uh, lucreze aici, să izoleze uh, case, să instaleze noi tipuri de ferestre. Și, iată, aceste fonduri ar putea fi uh, utilizate pentru a beneficia uh, clasei mijlocii și IMM-urilor. Apoi, în ceea ce privește definiția IMM-urilor, cred că ar trebui să fim precauți și să nu modificăm prea mult această definiție Astăzi, 95% dintre întreprinderi sunt acoperite, deci nu putem să face prea mari schimbări. Vă mulțumesc. Acum, în numele SND, doamna Constanțe Crel. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. S-a spus deja de foarte multe ori că IMM-urile sunt uh, și raspinarea economiei europene, așa este, și noi facem foarte multe pentru ele. Cred că acesta este un lucru special pentru că uh, pe lângă alte spații economice, noi, într-adevăr, avem o economie caracterizată de întreprinderi mici sau mijlocii care sunt foarte flexibile, care fac parte din economia globală și care se pot adapta foarte bine la noile condiții. Aceasta este, de fapt, și specificitatea IMM-urilor din Uniunea Europeană, iar noi le susține și nu numai la următoarea perioadă de finanțare vor fi în inima politicilor noastre, ci și de acum încolo. Am încercat să facilităm de aceea accesul la fondurile structurale ale IMM-urilor și la alte cap, surse de capital. Însă cred că lucrurile s-ar putea modifica spre bine și dacă o întreprindere ar putea să obțină un credit la, cu dobândă foarte bună, astfel încât să nu fie nevoie să mai completeze munți de formulare pentru a accesa aceste, aceste fonduri. Eu cred însă și că uh, IMM-urile cu ajutorul uh, unei abordări inteligente ar putea să fie ajutate să integreze creșterea economică și inovarea mai bine în dezvoltarea lor și să combată și mai bine șomajul la, la tineri. Comisarul Han a mai spus la anumite dezbateri pe care le-am avut înainte că dacă o întreprindere ar angaja câte un tânăr, atunci de fapt nu am mai avea problema șomajului la tineri. Și astfel uh, aveți dreptate, cred eu, domnule Han. Nu vreau însă să spun că trebuie să existe fonduri de la Uniunea Europeană numai cu condiția să se angajeze un tânăr. Aceasta m-ar aminti mai mult de trecutul nostru din RDG mai degrabă decât de o organizare eficientă. Dar pentru a crea un proiect inteligent, pentru a putea da tinerilor șanse de dezvoltare și pentru a crea și uh, șanse um, de dezvoltare în acea întreprindere dacă este susținută de Uniunea Europeană. Eu cred că aceasta este posibil. Ar trebui să ne gândim cum am putea pune în aplicare un astfel de proiect. Poate că reușim, într-adevăr, în perioada următoare de finanțare să avansăm cu astfel de idei. Vreau, de asemenea, să adaug că nu aș dori să existe doar un efect uh, de oarecum de obișnuință, ci aș vrea ca IMM-urile să aibă cu adevărat o creștere durabilă. Știu că Comisia Europeană tocmai prelucrează dreptul de concurență și cred că ar fi bine ca anumite regiuni uh, să fie mai bine analizate pentru ca să nu mai uh, existe atâta birocrație pentru ca să nu se mai piardă atâta timp în uh, regiuni și să se faciliteze accesul la fondurile de finanțare și la, de sprijin. Sper ca deci aceste măsuri să vină în ajutorul regiunii. Mulțumesc foarte mult, doamnă Crel. Și acum, în numele grupului ALDE, are cuvântul domnul Kreutzmann. Una dintre cele mai mari probleme pentru IMM-uri este accesul la finanțare Politica de coeziune a Comisiei ar urma să uh, elimine anumite ajutoare uh, din programele europene. Sau, însă nu se fac Um, nici, nici alte eforturi pentru IMM-uri. Nu se fac însă uh, diferențiere între diferitele tipuri de IMM-uri. Să ne gândim la independenți, la micro-întreprinderi. Există uh, o birocrație foarte mare pentru uh, în, în domeniul creierii întreprinderilor. Uh, sistemele de control și supraveghere sunt greoaie deci nu pot decât să fac apel către comisie, și anume să reușim să simplificăm accesul IMM-urilor la finanțarea din fondurile structurale. Avem nevoie de un acces îmbunătățit la Jeremy. Avem o uh, contribuție prea mare de 50.000 de euro. Trebuie să avem un acces mai bun la prefinanțarea proiectelor. Avem nevoie de uh, o orientare asupra rezultatelor Uh, a fondurilor și a programelor europene, în funcție de tipul de IMM-uri, trebuie să se uh, închidă uh, ciclurile de finanțare, trebuie ca IMM-urile să fie ajutate să se ajute singure, trebuie să consolidăm și mijloacele proprii ale IMM-urilor, astfel încât ele să poată obține finanțare și de la bănci. Drept urmare, este foarte important ca Basel III să fie uh, implementat în așa fel încât să nu împiedice acordarea de credite către IMM-uri, ci să ofere, uh, să creeze posibilitatea de a uh, primi credite în cât mai ușor. Vă mulțumim foarte mult, iar acum, în numele verzilor, doamna Miranda. Obrigada, președinte. domnule președinte, domnule comisar. Rolul IMM-urilor este unul esențial pentru economia multor state, state care suferă de pe urma crizei economice și financiare. Faptul că IMM-urile sunt activ implicate în economie prin crearea de locuri de muncă este un aspect esențial pentru grupurile vulnerabile femei, tineri, imigranți. În prezent există multe state membre unde șomajul în rândul tinerilor se situează între 40 până la 50%. Aceste rate foarte ridicate ale șomajului ne arată că politicienii de la conducere și noi toți trebuie să abordăm toate aceste probleme, să vedem uh, care sunt domeniile unde IMM-urile pot să joace un rol mai important. Am văzut deja în trecut că 85% din toate locurile de muncă din Uniunea Europeană au fost create de aceste IMM-uri și în multe cazuri este vorba de IMM-uri noi formate. Birocrația însă pentru a crea noi IMM-uri este una imensă. Următoarea revizuire a legislației privind fondurile structurale ar trebui să simplifice întreg procesul, să-l facă mai dinamic. Mecanismele pentru coordonarea diferitelor administrații ar trebui să fie mai flexibile. Avem nevoie de măsuri inovatoare, noi facilități, noi tehnologii. IMM-urile au un mare potențial și din punct de vedere al activităților transfrontaliere, al noilor piețe și aici ne pot ajuta IMM-urile pentru combaterea crizei șomajului. Mulțumesc. Acum din partea ECR, domnul Chichester. Domnule președinte, domnule comisar, sunt foarte încântat de faptul că acest subiect și întrebarea noastră se află pe ordinea de zi astăzi. Nu mă încântă însă răspunsurile pe care le dați așa de um, ușor este foarte dificil pentru ca o companie să uh, se formeze, să crească, să supraviețuiască și trebuie să oferim acestor companii asistența, sprijinul de care au nevoie. De-a lungul timpului, problemele acestor IMM-uri au rămas aceleași. Accesul la informație, sprijin pentru a identifica posibilele surse de ajutor, apoi sprijin pentru acces la finanțe. Este foarte dificil pentru uh, acești oameni să obțină credite mici. Băncilor nu le place să dea credite mici, le place să dea credite mari pe care le pot gestiona, de pe care pot obține profituri și comisioane mari. Asta este o provocare. Și ce am putea noi face este să ne ocupăm de partea ce ține de birocrație este foarte dificil pentru companiile mici să respecte toate cerințele legale în, cu, în comparație cu marile companii. Pe termen lung, sper că veți reține ultimul punct din întrebarea noastră referitoare la utilizarea fondurilor necheltuite pentru alte linii bugetare să le alocăm pentru cercetare și dezvoltare și așa vom putea să ajutăm la crearea de noi locuri de muncă pe viitor. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc și acum din partea grupului Europei de Libertate și Democrației, domnul Salavracos. Mulțumesc, domnule președinte. IMM-urile sunt piatra de temelie a economiei europene și ele ajută la creștere și la crearea de locuri de muncă în contextul actual în care se află Uniunea Europeană. Însă e vorba și de categoria cea mai sensibilă la efectele crizei economice. Reducerea randamentului IMM-urilor în Grecia s-a situat la 60%, cel mai ridicat în uh, Europa, urmată de Spania, 55%. Aceste IMM-uri Uh, au, și-au crescut randamentul cu 21% în Germania. În țara mea, a, această categorie de întreprinderi au fost foarte puternic uh, afectate. Nu au acces la finanțare de la bănci, multe dintre ele sunt forțate să se închidă și asta nu face decât să agraveze situația pe piața muncii. Ultimele studii făcute de Banca Centrală Europeană ne arată că um, este foarte dificil pentru aceste IBM-uri să obțină credite. Criteriile sunt din ce în ce mai stricte. Prin urmare, cerem Comisiei să se asigure că se iau măsuri pentru o mai bună absorpție a creditelor, mai ales în țările care nu reușesc să asigure cofinanțarea din cauza măsurilor de austeritate. Trebuie să existe o cooperare între BEI și fondurile structurale pentru a avea instrumente de finanțare care să genereze efecte multiplicatoare. Trebuie să vedem care sunt sectoarele cele mai eficiente și să ne concentrăm pe acestea. Mulțumesc. Două minute și jumătate din partea GUE. Doamna Zuber. Obrigada, Sr. Presidente. Muito se pode dizer sobre a necessidade. Mulțumesc, domnule președinte. Se pot spune foarte multe lucruri despre nevoia de a sprijini IMM-uri. IMM-urile se pot spune foarte multe despre modul în care IMM-urile contribuie la economie și la crearea de locuri de muncă. Însă, punctul esențial este că măsurile de austeritate elimină, în esență, mii de IMM-uri. Are loc un efect de asfixiere. Este imposibil să promovezi uh, crearea locurilor de muncă și, uh, și crearea de IMM-uri într-un astfel de climat. Și asta dacă, dacă, ai, uh, dacă politicile sunt orientate asupra austerității în loc uh, Uh, să se concentreze pe crearea de creștere, de fapt uh, se folosesc uh, cuvinte frumoase, dar ne îngropăm capul în nisip pentru că nu, nu ajutăm cu nimic IMM-urile, iar în Portugalia vedem foarte bine această dramă socială de ca, despre care vorbesc. 213.000 de IMM-uri s-au închis, au dat faliment și uh, angajații acestor IMM-uri nu au unde altundeva să se angajeze. Și este inevitabil dacă salariile sunt reduse, uh, iar produsele vândute de către IMM-uri sunt uh, taxate uh, și din ce în ce mai mult. Iată, IMM-urile sunt afectate. Comisia, FMI-ul și BCE au decis aceste măsuri și acum ne spun că vor să sprijine IMM-urilor. IMM-urile. Da, bineînțeles că este important să sprijinim IMM-urile, dar dacă vrem să facem asta, am putea, vă rog frumos, să nu mai aplicăm politici care le afectează uh, atât de tare. Dacă dorim să sprijinim IMM-urile, ele trebuie să fie sprijinite și de către stat. Nu putem să vedem, nu putem să avem un efect de monopol al uh, pieței uh, unice. IMM-urile trebuie să fie uh, văzute uh, ca niște clienți, nu ca niște uh, companii care trebuie să plătească prețuri de monopol pe care nu și le pot pro, uh, permite. Trebuie ca pro, procedurile să fie mult mai uh, mici. Vă mulțumesc. Trecem acum La următorul vorbitor, doamna Sinclair, un minut și jumătate. Excuse me. Thank you, Mr. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit niște cuvinte foarte frumoase aici, cum uh, IMM-urile sunt coloana vertebrală a societății, economiei, dar cum rămâne cu realitatea? Președintele de Gol ne-a numit o națiune de mici negustori. Însă, domnule președinte, aceste mici întreprinderi sunt cele care uh, angajează majoritatea forței de muncă în uh, Uniunea Europeană și în regiunea mea din West Midland uh, sunt abordată foarte des de acești oameni care au câte un mic magazin și care îmi spun că sunt efectiv copleșiți de legislație, că nu există suficientă pregătire pentru a avea acces la ele și de fiecare dată vorbesc despre fonduri, fiindcă suntem cel de-al doilea contribuent ca mărime la buget și printre ultimii în ceea ce privește sprijin uh, fondul pentru globalizare. Fiecare țară din Uniunea Europeană a avut acces la acest fond, cu excepția Regatului Unit. Există de asemenea uh, companii care au avut de suferit și în alte țări, în Franța, de exemplu, dar acolo a fost asigurată formare și apoi la noi nu s-a întâmplat acest lucru. Sudul uh, Franței a primit sprijin și totuși ei sunt membri ai G8, pe când noi nu. Este absolut de neacceptat. Suntem al doilea contribuitor ca mărime la buget, deci trebuie să uh, uh, eliminăm intermediarii și să devenim din noi, să primim din noi ceea ce ni se cuvine. Mulțumim pentru această contribuție. Vom trece mai departe la restul vorbitorilor și începem cu domnul Rubi cu minut jumate. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare mai întâi către comisarul Han și anume cum arată care sunt planurile dumneavoastră în ceea ce privește infrastructura pentru cercetare, mai ales uh, ca ofertă pentru IMM-uri, mă interesează propunerile dumneavoastră. O a doua întrebare către domnul ministru Vanen din partea premierul, uh, domnului uh, președinte Hollande, am auzit că avem nevoie de o strategie pentru creștere și vreau să știu cum va arăta această strategie în uh, bugetul 2013, care vor fi rubricile din buget care vor avea de câștigate din această strategie de creștere și ce considerați noastră că se poate face în ceea ce privește programul cadru pentru 2020, care sunt infrastructurile de creștere pe care le-ați prevăzut și care sunt programele pe care vreți să le finanțați și cu ce fonduri. Al treilea punct pe care vreau să-l menționez este că trebuie să avem grijă ca tinerii întreprinzători să aibă și ei o șansă în alte țări ale Uniunii Europene dar și în afara Uniunii Europene, pentru ca să adune experiență. Există, de exemplu, programul Erasmus pentru tineri întreprinzători și Vreau să știu dacă va exista o creștere a bugetului pentru acest program, astfel încât întreprinzătorii tineri să poate să, aibă un plus, să aducă o plus valoare pe piețele lor naționale. Apoi uh, ar trebui poate atunci când uh, vorbim uh, de definiție, ar trebui să ne gândim la acele întreprinderi care sunt extrem de active pe plan uh, internațional la export dacă nu putem să le finanțăm din fondul de globalizare. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul uh, doamna Toia. Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Dezvoltarea nu e un lux, ci o datorie. Cu toții înțeleg că e important să există creștere, lucru care nu se întâmpla cu ceva timp în urmă și suntem mândri de faptul că întotdeauna am insistat în acest sens și am solicitat uh, niște schimbări de rută ale politicii europene în ceea ce privește IMM-urile, care sunt baza structurii de producție. Pe lângă acțiunile urgente la care o să mă refer, trebuie să avem și acțiuni pe termen lung, care să aibă în vedere resursele umane, tinerii, din Europa care trebuie învățați să respecte spiritul antreprenorial și să știe că asta nu este doar o aventură profesională, o carieră, un succes personal, ci și ceva util societății, fiindcă uh, contribuie la o creștere mai echilibrată și mai durabilă, așa cum a spus colega Creil, fiindcă asta vrem, o creștere care să fie inovatoare, capabilă să uh, absoarbă toate oportunitățile, dar care să fie durabilă și din punct de vedere social. Și tot la acțiuni pe termen lung mă gândesc la o reevaluare a formării uh, având în vedere patrimoniul pe care îl avem în Europa în aceste institute de formare tehnice pe care le-am abandonat și care totuși sunt o mare sursă, o mare posibilitate de a ne apropia de știință, de dorința de a crea ceva nou cu propriile idei. Resursele pentru acțiunile urgente acum. Este indispensabil și spun acest lucru și Comisiei și Consiliului, care vor trebui să hotărască pe regulamentul privind fondurile structurale împreună cu Parlamentul. Va fi esențial să coordonăm gestionăm resursele. Vom putea utiliza complementar fondurile, instrumentele financiare pentru IMM-uri, fondurile de cercetare și cele structurale. Dacă folosim bine aceste resurse în mod complementar, rezultatele vor crește. Altfel, fondurile vor fi dispersate și se vor pierde. Fondurile structurale au deja o prioritate tematică, deci sunt indispensabile, dar am două lucruri de spus. Concentrarea tematică e important, dar e important și ca autonomiile regionale să poate să uh, participe la definirea programelor, la alegerea subiectelor, fiindcă avem regiuni care au nevoie să fie dirijate, dar altele sunt capabile să contribuie la această programare și pot să semnaleze priorități. Uh, zonele, teritoriile sunt esențiale, fiindcă acolo iau naștere procesele pozitive, acolo se formează spiritul acesta de antreprenoriat, dorința de participare la toate structurile economice, sociale și de dezvoltare teritoriale. Deci aici e resursa și acolo trebuie să se îmbine politicile europene cu cele locale. Insist, deci, pe această idee a coordonării resurselor. Apoi, definiția IMM-urilor. După părerea mea, vor fi implicate nu doar statele membre, Consiliul trebuie să contribuie și nu doar elementele structurale trebuie luate în, ve- în vedere, ci și calitatea activității acestor IMM-uri care uh, acționează uh, local, dar gândesc global. Deci trebuie să avem în vedere care este natura acestor IMM-uri și a rețelelor care le susține. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum un minut jumate, doamna Mănescu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar accesul imm urilor la finanțare este atât de necesar creșterii și dezvoltării lor continuă să fie însă una dintre marile provocări atât la nivel european cât și la nivel uh, național imm urile fiind una dintre categoriile cele mai afectate de actuala criză economică. participarea la proiecte finanțate din fonduri structurale

Colegii care au um, organizat această dezbatere în a noua întrebare au pus problema dacă nu ar fi uh, important să regândim rata de cofinanțare în ceea ce privește pen, uh, pentru programele care se adresează IMM-urilor. Dar cred că uh, dacă facem asta, trebuie să ne gândim și la context. Și anume, uh, dacă schimbăm uh, definiția IMM-urilor uh, și o diluăm, va rămâne mai puțin de distribuit pentru IMM-urile um, existente la ora actuală și pentru care finanțările la ora actuală nu sunt suficiente. Apoi, dacă reducem uh, condițiile de finanța, uh, condițiile impuse pentru finanțare, uh, vor fi mai multe IMM-uri care uh, vor, uh, vor avea acces la aceste fonduri. Deci va trebui să creștem uh, fondurile puse la dispoziție. Aceasta este concluzia pe care trebuie să o tragem. Nu putem să uh, oferim mai puține fonduri în, fond, în fondurile pentru IMM-uri. Președintele intervine. Uh, domnule fără aveți timpul dumneavoastră de intervenție și mă tem că toată lumea trebuie să îl respecte. Vicky Ford. Mulțumesc. IMM-urile se confruntă cu multe probleme, printre care birocrația. Micro-întreprinderile trebuie să fie scutite de marile schimbări din legislația europeană și dacă sunt incluse, regimul trebuie să fie unul redus. Accesul la fonduri este de asemenea relevant. E vorba de sugestii care s-au făcut pentru a crește accesul uh, IMM-urilor, dar birocrația este una mare. Am multe plângeri din partea reprezentanților acestor IMM-uri care participă la la proiecte și care apoi așteaptă luni, ani de zile pentru fonduri și uneori acestea chiar nici nu mai vin dacă s-au implicat, dacă au făcut ceea ce le revenea, trebuie să fie plătite la timp. Directiva privind întârzierile de plată a fost rezolvată, spune Comisia, dar consecințele nu sunt cele dorite. Știu un sector unde companiile mari nu mai um, au tranzacții cu cele mici. Trebuie să ne oprim din aceste vorbe și să trecem la acțiune. Noi avem nouă întrebări specifice și, domnule comisar, aștept nouă răspunsuri separate și concrete. Mulțumim. Acum, din partea EFD, domnul Țimaschi, un minut jumate. Observui. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European uh, înțelege că Comisia dorește să înlăture obstacolele în calea IMM-urilor alocarea fondurilor pentru țara mea este destul de ridicată. Cu, totul, cu toate acestea însă, IMM-urile din țara mea ne atrag mereu atenția asupra faptului că, de fapt, cererea este mult mai mare decât oferta în acest domeniu. Logica IMM-urilor face ca întreprinderile cele mai mici să fie cele mai numeroase ele reprezintă 96% din IMM-uri în general și două treimi din acestea sunt independenți, deci persoane care au creat locuri de muncă pentru ei și câțiva alții. Trebuie să ținem cont de criză și trebuie să ținem cont de faptul că în criză este indispensabil să prevedem un, o cofinanțare care să ajute și fondul propriu al întreprinderii respective. Parlamentul European ar trebui să simplifice regulile pentru ca să fie, existe reguli noi din 2013. Mulțumesc, domnul Stoianov, acum. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimele luni am vizitat uh, diferite zone din uh, țara mea, Bulgaria și am discutat cu mulți reprezentanți ai IMM-urilor și toți au spus același lucru. Suntem sufocați, nu vă mai concentrați asupra marilor companii și asupra băncilor. Noi suntem cei mai afectați de uh, criză mulți dintre, multe dintre aceste IMM-uri, din păcate, utilizează aceeași tehnologie care era actuală uh, acum 20 de ani, când au început, și-au început activitatea și când i-am întrebat de ce nu folosesc fonduri structurale pentru a-și uh, actualiza tehnologiile, uh, ne-au spus că nu merită să uh, Uh, să-și depună candidatura, să, să aplice, să depună dosare pentru astfel de fonduri, pentru că birocrația este prea mare, uneori uh, există și corupție, dar mai ales că uh, este vorba de faptul că cei care iau deciziile sunt interesați de mari proiecte pentru că proiectele mari înseamnă și comisioane mari. Vă mulțumim, domnul Van Nistelrooy, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep cu o abordare mai pozitivă decât uh, plângerile pe care le-am auzit în această dimineață. Există un proiect uh, pentru moștenirea industrială sprijinit de uh, fondurile structurale care ajută companiile nou înființate. Au fost create uh, locuri de muncă, au fost înființate noi companii. E un instrument existent care folosește capital privat cu ajutor de la autorități pentru a crea noi locuri de muncă. Am trei întrebări. În primul rând, cadrul financiar 2014-2020 putem să îl discutăm acum și să vedem că e nevoie de fonduri suplimentare să avem, să spunem, un summit uh, informal pentru a transmite un um, semnal pozitiv, să punem un capitol uh, în cadrul financiar multianual pentru aceste nou, noi fonduri, apoi noi acțiuni pentru IMM-uri și pentru a le sprijini să se dezvolte, să identifice care sunt problemele generate de birocrație. Apoi, prefinanțarea și finanțarea concentrată în etapele inițiale. Eh, băncile nu fac acest lucru și trebuie să fim fermi și să avem o abordare mai neortodoxă. Aș vrea un răspuns în acest sens. Mulțumesc, domnul fiind două minute. Mr. Minister, Mr. Commissioner. Stimate domnule ministru, domnule comisar spunem că toți, cu toții că IMM-urile au nevoie de acces la finanțare, au nevoie de o simplificare a birocrației și un acces mai bun la piață. Uniunea Europeană face foarte multe în acest domeniu, dar în continuare pot fi făcute și mai multe. În primul rând, accesul la finanțare. Eu cred că avem nevoie neapărat de îmbunătățirea posibilităților pentru plățile în avans, uh, mai ales pentru IMM-uri. E vorba eh, de faptul că pentru ei e foarte greu să intre în cofinanțări. Apoi, o altă problemă, cadrul financiar multianual. Eu sunt raportor pe acest eh, subiect. Trebuie să analizăm cu atenție faptul că există o scădere a fondurilor de coeziune și o scădere a accesului IMM-urilor la aceste fonduri. Există o îmbunătățire a accesului la tehnologii, dar cât de multe IMM-uri eh, pot să aibă acces la tehnologii de acest tip. Deci, poate că ar trebui să ne gândim să modificăm acest lucru în noul cadru financiar multianual. Apoi am putea să reconsiderăm un lucru pe care l-a sugerat președintele Comisiei și anume folosirea fondurilor nefolosite până la sfârșitul cadrului actual, nu numai pentru stimularea ocupării, ci și pentru stimularea IMM-urilor. În ceea ce privește birocrația, trebuie nu numai să promovăm cele mai bune practici, și să sancționăm uh, practicile care sunt nocive. Pentru că în multe țări există astfel de bariere, fie ele administrative sau de altă natură. Apoi, uh, accesul la piață. Eu cred că este extrem de important uh, în ceea ce privește extinderea pieței digitale. Există foarte multe lucruri care se pot face în acest sens și cu agenda digitală facem progrese, dar și în recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale ar fi multe de făcut, pentru că IMM-urile nu au în momentul de față un acces corect la piața europeană și mondială. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Hall un minut. Domnule președinte, regiunea mea din nord-estul Angliei uh, beneficiez de pe urma Jeremy, dar a durat uh, luni de zile până să se pună pe picioare programul. Trebuie să ajutăm IMM-urile prin uh, aducerea în prim plan în, a, a instrumentelor propuse. Nu există un răspuns simplu la lipsa de acces la finanțare pentru IMM-uri. Colega mea, Sharon Bowles, a depus eforturi în acest sens în ceea ce privește directivele referitoare la cerințele în domeniul capitalului. Însă nu numai instrumentul financiar este important, este nevoie și de uh, standarde de, de raportare și de audituri. Uh, în acest domeniu, pentru că nu este suficient să pui la dispoziție fonduri dacă este uh, nevoie de foarte multă birocrație pentru a le uh, obține. Chiar cea mai mică dintre micile întreprinderi trebuie să aibă acces la aceste finanțări. Vă mulțumesc, spune președintele. Un minut, domnul Crisohelos. Pragmatii, η κρίση σήμερα Mulțumesc, domnule președinte. Criza afectează toate IMM-urile în prezent. Există un, o rată a șomajului ridicată, șomeri care provin din aceste IMM-uri. Chiar și proprietarii acestor IMM-uri se alătură șomerilor. Astăzi există o dublă problemă. IMM-urile nu au acces la credite pe de o parte și nici la fondurile europene. 80% din IMM-uri nu primesc un răspuns pozitiv din partea băncilor în Grecia. Nu există, prin urmare, nici fonduri necesare pentru a importa materie primă. De aici se ajunge la eșecul acestor companii, fiindcă nu au posibilitatea să își desfășoare activitatea nu pot să își recupereze TVA-ul, de exemplu, atunci când au activitate și nu li se rambursează fondurile. Este de neacceptat. Trebuie să se întâmple exact așa cum a spus domnul comisar. Fiecare IMM ar trebui să poată angaja un tânăr, deci trebuie să le ajutăm, să le finanțăm în acest sens și așa vom combate șomajul în rândul tinerilor. Mulțumesc, domnul Obermeier. Danke, Mulțumesc, domnule președinte. IMM-urile sunt uh, peste 90% din uh, întreprinderile din Uniunea Europeană și aduc mai mult de 80% din locurile de muncă și astfel, după cum s-a spus, sunt uh, scheletul economiei noastre. În criză, cel mai important este accesul la capital și este și cea mai mare problemă. Dintr-un studiu al Parlamentului actual, se vede că instrumentele de finanțare existente nu sunt destul de țintite și motivul pentru această problemă este că nu se face diferențe între, diferiți, între diferite IMM-uri, pentru că IMM-urile nu sunt un grup omogen, nu numai în ceea ce privește numărul de angajați, ci și cifra de afaceri care depinde și de faza în care se găsește acea întreprindere. De exemplu, un tânăr întreprinzător care tocmai și-a creat o întreprindere are alte nevoi decât o întreprindere clasică de familie tradițională. Cele mai multe probleme se creează așadar printr-o sarcină administrativă exagerată și printr-o cerință de, în materie de audit foarte complicată. Trebuie de aceea să facem, uh, luăm măsuri pentru ca și motorul acesta să poată să funcționeze mai bine. Mulțumesc! Acum are cuvântul în numele uh, domnul Lukacevska. Doamna Lukacevska, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. IMM-urile sunt și raspinării a economiei actuale, sunt cea mai bună cale de a uh, depăși criza, de a crea locuri de muncă. Este datorie, datorită lor că economia noastră poate crește. Conform statisticilor 2005-2010, 85% din noile locuri de muncă s-au creat în IMM-uri. În Europa, 99% din companii sunt IMM-uri. Ele oferă au de multe ori doar câțiva angajați, poate o duzină. Pe mine mă îngrijorează planurile Comisiei de a schimba definiția uh, conform numărului de persoane angajate, pentru că dacă s-ar întâmpla asta, IMM-urile ar intra în concurență cu companii care angajează sute de oameni, care au departamente speciale uh, dedicate uh, obținerii fondurilor structurale. Domnule comisar, ați spus că IMM-urile sunt uh, baza Uh, sunt uh, coloana vertebrală a economiei europene. E bine, trebuie să ai grijă de coloana ta vertebrală. Dacă nu uh, oferim ajutor IMM-urilor, dacă nu îmbunătățim sistemul de obținere de fonduri, dacă nu reducem birocrația, din păcate, domnule comisar, veți arăta că ați înțeles care este problema, dar nu o veți fi rezolvat. Vă mulțumesc, spune președintele, domnul în două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Este clar că în criza actuală rolul IMM-urilor este esențial în relansarea economică și combaterea șomajului în rândul tinerilor. De aceea, după părerea mea, accesul imm uri la fondurile structurale trebuie să fie simplificat și amplificat și sprijinit de formare și de instruirea în alte proceduri necesare pentru acces. Cadrul juridic în care evoluează trebuie să fie adaptat la mijloacele de care ele dispun pentru a face față obligațiunilor. Și aici este important să definim IMM-urile, fiindcă să, trebuie să vedem ce se aplică și ce nu în cazul lor. Acum, cam 67 uh, din lucrători fac parte din IMM-uri, deci este vorba de o parte importantă a pieței. Adesea, în deciziile legislative se încearcă găsirea unui echilibru. În cazul IMM-urilor, Cadrul juridic trebuie să combine dorința de eficiență care să le permită dezvoltarea și protejarea drepturilor lucrătorilor și a interesului general. Însă o reducere neechilibrată a poverii administrative asupra IMM-urilor poate da naștere la un risc, de exemplu în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă. Uh, lucrătorii nu pot fi confruntați cu riscuri diferite în ceea ce privește siguranța și sănătatea la locul de muncă. Aceasta nu poate poate fi considerată ca o povară administrativă, la nivelul reducerii obligațiilor contabile și financiare apoi pentru IMM-uri, care preocupă reprezentanții uh, lucrătorilor, pe bună dreptate. Cum să implicăm lucrătorii în procesul decizional al întreprinderilor dacă aceștia nu au informații uh, privind motivele pentru care sunt luate hotărârile de restructurare, de exemplu? Trebuie să existe un minim de transparență față de lucrători și de terți. Prin urmare, în vânătoarea și reducerea poverii administrative asupra IMM-urilor, să nu uităm din vedere acest obiectiv și să nu discriminăm uh, lucrătorii acestor întreprinderi. Mulțumesc! Mulțumesc acum del Casiopi Vera. Domnul Piper, mulțumesc domnule președinte. Vorbim astăzi despre fondurile structurale, adică despre acel program de creștere al Uniunii Europene care este benefic și regiunilor mai sărace. Deci nu este nevoie de a inventa, nu trebuie să inventăm noi eh, fonduri, așa cum cer eh, guvernele de stânga, ci trebuie însă cei 350 de miliarde de euro care sunt acum eh, propuși să garantăm că aceștia ajung mai repede în regiunile respective. Trebuie să beneficiem, deci, de experiența pe care o avem din politica de până acum a Uniunii Europene atunci când a fost vorba de concurență, atunci când întreprinderea au trebuit să acceseze fonduri și să candideze la aceste fonduri, atunci am reușit să avem, să punem programe pe picioare extrem de bune, cum ar fi, de exemplu, nanotehnologie, unde în anumite regiuni s-a putut combina foarte bine și cercetarea și, cu, și crearea locurilor de muncă și competitivitatea în aceste domenii. Procedurile de competiție sunt foarte bune și sunt, extre- și sunt opusul principiului de stropitoare. Trebuie de aceea să cercăm să ancorăm aceste principii în regulamentul nostru, așa cum s-a întâmplat și la facilitatea Connecting Europe. La cele mai mici întreprinderi, impulsurile sunt extrem de importante, atât pentru relații internaționale cât și pentru crearea de locuri de muncă dacă nu folosim, uh, dacă folosim aceste fonduri și pentru concurență, atunci suntem foarte aproape de economia de piață care se știe foarte eficientă. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Schwab, un minut și jumătate. Comisar. Domnule reprezentant al Consiliului, domnule comisar, stimați colegi, discuția cu privire la IMM-uri este, are tradiție în Parlamentul European și ceea ce am auzit astăzi nu este foarte diferit de ceea ce am discutat până acum. În primul rând, aș vrea să mă adresez colegei Vicky Ford și să-i spun că, bineînțeles, că nu ajută uh, să uh, împingi vina asupra cuiva atunci când lucrurile nu merg așa cum ne dorim. Nu cred că este vina comisiei că anumite lucruri nu merg așa cum le-am dorit cu toții. Apoi, cred că Um, reducerea discuției doar la aspecte de finanțare nu ne poate ajuta uh, și nu ne poate duce mai departe, mai ales în Germania, IMM-urile nu se confruntă neapărat cu problema finanțării, da, este uh, o problemă, însă problema principală este aceea că legislația este atât de complexă uh, pentru IMM-uri încât de-abia mai poate fi cuprinsă. De aceea Problema referitoare la definiția IMM-urilor uh, ar trebui să fie una importantă. Ar trebui să fie importantă și nu numai pentru IMM-uri, ci pentru legislație în general. Iar uh, ceea ce ați spus uh, și dumneavoastră, domnule Vaman, că 99,5% din, IMM, din întreprinderi sunt IMM-uri, ne arată că, iată, toate întreprinderile sunt de fapt afectate. De aceea aștept cu nerăbdare să văd uh, ce, va, uh, ce rezultate va avea studiul uh, solicitat de domnul comisar Tajani. Vă mulțumesc! Aveți două întrebări cu cartonașul albastru, domnule Schwab. Acceptați? Vicky Ford? Mulțumesc! Având în vedere faptul că ați făcut referire la intervenția mea, Aș dori să vă spun că nu dau vina în, cu totul asupra Comisiei. Eu cred că trebuie să fim specifici, să găsim soluții acolo unde putem. Noi am pus nouă întrebări și dorim nouă răspunsuri specifice. Sunteți de acord cu mine că o micro-întreprindere care angajează patru cinci oameni este diferită de o uh, întreprindere care angajează, să spunem, 250 uh, de persoane și că ar trebui să avem un regim diferit? Vă mulțumesc. Și a doua uh, întrebare este din partea doamnei Sanchez-Smith. Era pentru procedura intervențiilor spontane, spune doamna Sanchez-Smith. Domnul Schwab, mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea din partea doamnei Ford corespunde modului în care cred că ar trebui să uh, procedăm. Cred că trebuie să avem un interes de a segmenta definiția IMM-urilor, pentru că nu ajută dacă vorbim despre IMM-uri și ne referim de fapt la 99% dintre companii. De asemenea, cred că interesele sunt foarte diferite în rândul uh, celor mai mici întreprinderi. De exemplu, cele foarte mici au nevoie de proceduri lipsite de birocrație, însă există și întreprinderi mijlocii uh, care sunt, atât de, sunt suficient de mari pentru a avea interese în domeniul finanțării. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Începem acum cu procedura Catch eye a intervențiilor spontane. S-au înscris prea multe persoane, le voi da cuvântul, însă voi fi foarte strict cu privire la timpul de intervenție. Începem cu domnul Kelly. Mulțumesc. Este foarte important să discutăm despre acest subiect, fiindcă IMM-urile reprezintă cea mai importantă categorie pentru crearea de locuri de muncă în Europa și uh, care sunt cele care ne ajută să ieșim din criză. Trebuie să vedem care este definiția IMM-urilor. Domnul Schwab a spus că în definiție intră majoritatea companiilor din Europa și deci nu mai avem o definiție. Sunt de acord cu Vicky Ford, trebuie să ne concentrăm în special pe micile IMM-uri și pe micro-întreprinderi și să stabilim uh, reguli pentru acestea care sunt diferite de celelalte, mai ales în ceea ce privește birocrația. Aceste aspecte sunt importante economic, dar și din punct de vedere social și cultural, fiindcă de regulă uh, ele stau la baza vieții în orașe. Dacă ele mor, orașul moare. Deci este important să aibă acces la fonduri și să reducem birocrația. Mulțumesc, doamna Iaconsari. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Întrebarea centrală care se pune în această dezbatere este, de fapt, cum ieșim din criza economică. Perspectivele sunt foarte proaste în Europa. Domnule Han, s-ar putea însă ca lucrurile să arate și altfel. S-ar putea ca aceste IMM-uri, dacă mai degrabă disponibilizează oameni, avem 20 de milioane de șomeri în plus față de cei 24 de care vorbeați dumneavoastră. Uh, deci, dacă statele membre vor să obțină un uh, echilibru bugetar, uh, cresc de obicei uh, impozitele, taxele și astfel și mm urile au de suferit, prețurile cresc și în același timp scad salariile și scad pensiile și deci scade cererea. Și cererea cererea de servicii, de exemplu, din partea IMM-urilor, uh, se reduce. Deci ar trebui Comisia să se gândească și la această variantă. Cum poate ieși cât mai repede din criza economică pentru ca să prevină acest scenariu? Statele membre trebuie și ele să participe. Domnul Kellam acum. Mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru. Trei aspecte. Trebuie să ne asigurăm că accesul la finanțare este mult mai simplu, pentru că este mult prea complicat deocamdată. Simplificarea dosarelor va fi un aspect esențial așadar. În al doilea rând, nu s-a vorbit mult despre uh, Uh, faptul că există prea puține informații despre oportunitățile de finanțare, mai ales informații referitoare la finanțările adi uh, adi uh, suplimentare din partea BEI, de exemplu. Adre mă adresez Comisiei. Este, ar trebui ca IMM-urile oare să fie incluse în uh, strategiile pentru macroregiuni în ceea ce privește uh, strategia pentru uh, Marea Baltică, nu cunosc un singur proiect uh, care să se refere la IMM-uri. Iar apoi, Comisia este dispusă să încurajeze statele membre să elaboreze planuri naționale pentru sprijinul IMM-urilor. Mulțumesc! Vă mulțumim, iar acum doamna Swinburne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 Mulțumesc, domnule președinte. Suntem printre regiunile cele mai sărace și depindem de micro-întreprinderi. Uh, în țara Galilor s-au primit două runde de fonduri structurale, dar nu s-a îmbunătățit PIB-ul și de aceea trebuie să aplicăm fondurile structurale în mod diferit pentru a stimula productivitatea economică. Domnul comisar ne-a spus că fiecare IMM ar trebui să angajeze uh, un om nou și asta ar avea un impact asupra creșterii economice. Trebuie să ne asigurăm că regiunile sunt încurajate angajate să ia acțiuni pentru a permite IMM-urilor să aibă acces la fonduri structurale. În mod prioritar, nu doar prin Jeremy și Jessica, funcționarii civili nu pot genera uh, profit economic, dar dacă permit IMM-urilor să aibă acces la fonduri, s-ar putea ca stimulentul să fie unul puternic accesul și sprijinul uh, pentru IMM-uri nu trebuie să fie considerat uh, ajutor de stat și folosit ca scuză pentru nefinanțarea IMM-urilor. Mulțumesc. Domnul Carenț are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Europa are nevoie de creștere. Pentru a putea oferi creștere economică, trebuie să avem investiții și prin investiții vom avea noi locuri de muncă. În Europa avem instrumente financiare limitate care sunt destinate IMM-urilor și care sunt cu adevărat uh, bune pentru a crea noi locuri de muncă. Care este, deci, problema cea mai mare? Definiția IMM-urilor este atât de vastă încât include, de fapt, toate întreprinderile europene, de fapt 99% din ele, ceea ce înseamnă că acele întreprinderi care sunt cu adevărat mici, și care cu adevărat sunt confruntate cu dificultăți în momentul acesta pentru a acceda, accesa fondurile, nu au oportunitatea de care ar trebui să beneficieze, nu au șansa să facă apel la aceste fonduri. Eu aș sugera de aceea să revizuim definiția IMM-urilor, astfel încât să nu includem decât întreprinderile mici care chiar cu adevărat au nevoie de susținere. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum Domnului domnule președinte, stimați uh, colegi. Domnul Einzelman, acum 23 de ani, uh, a creat o întreprindere uh, și astăzi are mii de angajați a, of, a primit la fondarea întreprinderii sale un credit de la stat. Uh, și asta înseamnă că um, astfel de credite pot ajuta. Avem nevoie în Europa de o ofensivă a, uh, de creere de IMM-uri. Dar pentru asta sprijinul trebuie să fie mai ușor, condițiile mai uh, scăzute uh, și așa mai departe. Iar mijloacele neutilizate din fondurile structurale trebuie să fie realocate, astfel încât, de exemplu, în Grecia, uh, micul antre- întreprinzător să primească un credit. Însă, pentru asta avem nevoie și de alt tip, alte tipuri de bănci, cooperative, uh, case de economii. Pentru uh, acestea pot fi um, soluții pentru statele periferice, dar și pentru uh, statele cât se poate de dezvoltate. Acestea sunt prioritățile noastre. Vă mulțumesc. Doamna Galpeci. Mulțumesc, domnule președinte. Întreprinderile mici și mijlocii au de suferit în momentul de față pentru că nu prea au acces la fonduri și cred că cea mai importantă sarcină cu care este confruntată Uniunea Europeană este să garanteze acest acces. În acest domeniu, cred eu că ar trebui să mobilizăm fondurile structurale, cred că proiectele actuale ar trebui să fie accelerate și, pe lângă aceasta, accesul la credite ar trebui să fie facilitat. Avem nevoie, în orice caz, de o acțiune mult mai rapidă. Avem nevoie de un răspuns uh, imediat la aceste întrebări. Întrebarea este însă și dacă este suficient să luăm aceste măsuri. Eu nu cred. Cred că clasificarea actuală de, între IMM-uri nu este suficientă, nu este destul de bună în definiția pentru ca să se poate garanta accesul la credite. Domnule comisar, poate că ar trebui să ne gândim dacă practica în cazul IMM-urilor n-ar trebui schimbate, cum ar fi, de exemplu, o finanțare anticipată, care ar putea fi un instrument mult mai bun. Și uh, astfel ar avea și mai multe șanse pe piață și ar putea crea mai multe locuri de muncă, astfel ar putea să fie îndeplinită și teza pe care ne-ați prezentat-o înainte, pentru că acei 24 uh, de milioane de oameni să-și găsească un loc de muncă. Mulțumesc! Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, podporujem všetky aktivity. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, spune domnul Pașca, o să sprijin orice măsură care um, ajută mediul de afaceri pentru IMM-uri. Avem multe programe pentru IMM-uri, vorbim despre ele mult, scriem despre ele, însă, din păcate, rezultatele nu prea se văd la fața locului. Adesea, IMM-urile sunt conduse de persoane cu uh, o formare limitată, ceea ce înseamnă că E nevoie de niște reguli simple pentru funcționarea acestor companii și despre reguli fiscale și de contabilitate simple. Dacă nu forțăm guvernele să introducă astfel de norme simple pentru IMM-uri cu o birocrație cât mai redusă, atunci funcționarii civili din țările noastre vor continua să um, facă presiune acest, asupra acestor IMM-uri și asupra persoanelor uh, uh autoangajate. Trebuie să înțeleagă funcționarii că nu acesta este comportamentul care trebuie aplicat și cred că birocrația este principala piedică în calea IMM-urilor. Mulțumesc, dau acum cuvântul doamnei Angelili. Mulțumesc, domnule președinte. 23 de milioane de IMM-uri în Europa, care angajează 120 de milioane de persoane. Peste 90% din sistemul de producție. În Italia se ajunge chiar la 98%. Adesea este vorba despre companii cu sub 50 de angajați, chiar și micro-întreprinderi. Deci nu putem fi de acord cu cei care fac presiuni pentru a crește pragul în ceea ce privește definiția întreprinderilor medii, fiindcă asta ar avea un impact negativ asupra accesurilor la fonduri comunitare. Este necesar să garantăm un acces mai ușor al IMM-urilor la fondurile structurale, mai ales în această perioadă de criză pe care o traversăm, când accesul la credite este foarte dificil. Procedurile sunt complicate, birocrația este prea mare și posibilii beneficiari sunt descurajați de a avea acces la fonduri. Dovada este că și Germania, care este foarte eficientă la utilizarea fondurilor comunitare, are întârzieri în ceea ce privește utilizarea acestor fonduri. IMM-urile nu sunt uh, totuși companii de serie B, să nu uităm asta. Mulțumesc. Acum doamna Andreas Barea. Gracias, presidente. Agradecemos poder de... Mulțumesc, domnule președinte. Suntem foarte recunoscători pentru faptul că acum, înainte de summitul de mâine, se poate discuta rolul ca uh, IMM-urilor în uh, economia europeană. Ele sunt foarte importante pentru ocupare și pentru creștere. 23 de milioane de IMM-uri care sunt, după cum spuneam, scheletul uh, și motorul Uniunii Europene, se uită acum la noi pentru a vedea ce facem. Trebuie să reducem birocrația, să punem la dispoziție mai multe credite și acum, la sfârșitul lui mai, uh, suntem uh, la un punct critic. Domnule comisar, ați spus că fondurile structurale trebuie mobilizate și ele, accesul IMM-urilor la aceste fonduri trebuie garantat și vreau să vă întreb dacă ați luat măsuri concrete pentru ocuparea tinerilor până acum. Aș vrea să știu care sunt aceste măsuri pentru că sunt extrem de importante în criza de acum. Mulțumesc și acum domnul Amazei Cucovici. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, Astăzi rapiditatea este cea mai importantă. Pentru Firmele care luptă pentru supraviețuire, ritmul este esențial, însă lucrurile se întâmplă mai încet în instituții. IMM-urile depind de timp și de simplificare. Dacă dorim să facem ca mai mulți oameni să fie întreprinzători, Trebuie să îi sprijinim, să le oferim informații și cu, cu, cunoaștere. Trebuie să le oferim oportunități, mai ales în educație. 60%, 60% din tineri nu au avut posibilitatea de a se forma în domeniul uh, afacerilor. 23 de milioane de întreprinderi

încă din primele etape de conturare i dezvoltare a viitoarelor programe operaionale pentru a aplica mai eficient uh, o politică de coeziune care să susină imm urile i în acelai uh, timp să se aloce după specificitatea zonelor. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, Benova. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sunt sigur că înainte de această dezbatere cu toții suntem de acord că IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei Aici sunt angajați cei mai mulți oameni și asta datorită faptului că marile companii își au sediile în uh, țări din Asia, din motive de costuri, lucru care nu este corect din punct de vedere economic și politic și sper că veți putea discuta, domnule comisar, și despre acest lucru pe viitor. Criza economică are un impact foarte puternic asupra IMM-urilor. Se luptă pentru supraviețuire și totuși reușesc să obțină rezultate mai bune decât marile companii pentru că sunt mai flexibile. Din păcate, însă, este mult mai dificil pentru IMM-uri să aibă acces la fonduri în comparație cu marile companii. Având în vedere importanța enormă a IMM-urilor în economia europeană, trebuie să găsim noi modalități de folosire a fondurilor structurale. Trebuie să eliminăm obstacolele birocratice și administrative și să dăm IMM-urilor accesul la credit. Văd că, domnule președinte, vă pregătiți să mă întrerupeți, deci am să mă opresc aici. Mulțumesc, doamna Sanchez, ultimul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Mass media pare să descopere din nou importanța unei strategii de creștere pe termen lung, în timp ce aceasta de fapt este una din prioritățile noastre de mai multe luni. Relansarea economică trebuie să treacă printr-o folosire mai bună a resurselor publice care să ajute întreprinderile care creează locuri de muncă și acestea sunt mai ales IMM-urilor. Este de aceea esențial să amintim că cele 23 de milioane de IMM-uri în Europa sunt organele vitale a dezvoltării economice a teritoriilor noastre. Ele se află însă în dificultate structurală pentru accesul la finanțare și criza nu a făcut decât să agraveze situația. Deja din februarie am dezbătut aici în Parlament utilizarea fondurilor regionale pentru a combatere mai bine șomajul la tineri și pentru a susține susține IMM-urile. Raportul Curții de Conturi din martie a afirmat de asemenea ceea ce știam de mult, și anume că accesul la instrumentele de inginerie financiară este mult prea complicat. Domnule comisar, domnule președinte, Comisia a prevăzut un buget de 27 de miliarde de euro pentru această perioadă. Ce s-a întâmplat cu aceste fonduri? Dificultățile sunt cunoscute, însă nu avem acum timp, poate, pentru o discuție despre definiția IMM-urilor, dar trebuie să înțelegem că ele sunt diferite și că au nevoi diferite atunci când creăm politici pentru ele. Mulțumesc și mulțumesc tuturor vorbitorilor și mulțumesc și pentru remarcile acum care vor urma. În concluzie, voi da cuvântul comisarului Han. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru această dezbatere în timpul alocat. Nu mi este posibil să răspund la toate întrebările în mod detaliat. Veți primi răspunsurile în scris, însă voi răspunde la subiectele principale. Da, au loc la ora actuală uh, restructurări, însă și statele membre trebuie să facă propuneri și pot să facă propuneri. Puteți să fiți siguri că uh, Comisia va avea o atitudine proactivă față de astfel de propuneri care uh, au ca obiectiv stimularea IMM-urilor și combaterea șomajului, mai ales în rândul tinerilor. Și vă fac apel la dumneavoastră să ne sprijiniți uh, în fie, fiecare în uh, țările și în circumscripțiile dumneavoastră. În al doilea rând, pentru viitor, s-a vorbit despre asigurarea sprijinului pentru IMM-uri pentru viitor. Uh, pentru perioada exercițiul financiar viitor am prevăzut o, un sprijin minim, am spus 80% uh, la cele mai bine dezvoltate și uh, regiuni și 50% la cele mai puțin dezvoltate, însă um, urmăresc discuțiile și în acest uh, for în care sunt criticate aceste procentaje și vă rog, uh, dacă sunteți într-adevăr de părere că trebuie să investim în IMM-uri, în competitivitatea lor, uh, atunci vă rog să ne sprijiniți să uh, prevedem aceste alocări minime în buget. Este clar că este necesar că, ca în viitor să avem uh, soluții adaptate la fiecare regiune uh, și asta și uh, prin utilizarea celor mai uh, potrivite institute și instrumente financiare. Și sunt de acord cu cei care spun că uh, pe aici, pe acolo, aplicarea uh, instrumentelor financiare este uh, dificilă, că durează prea mult, bani, prea mult timp pentru ca banii să ajungă la beneficiari. Sunt de acord uh, Trebuie să vedem cum putem îmbunătăți această situație. O altă măsură ar putea fi dacă, de exemplu, acea parte uh, a cadrului financiar multianual, și anume uh, secțiunea 1 care se ocupă de creștere, e bine, dacă aici se uh, transmite un semnal clar uh, spunându-se că banii rămași de aici vor putea fi puși la dispoziție uh, și um, că vor fi asigurate fondurile pentru această uh, secțiune a uh, bugetului pentru perioada următoare, astfel încât să se transmită un semnal, după cum spuneam, și ca întreprinderile să-și poată face o planificare. Drept urmare, creșterea ar fi sprijinită de acțiuni concrete. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și acum domnul Vaman în numele Consiliului. Herr Formann, ærede medlemmer, herr Kommissar. Stimate domnule președinte, domnule comisar, dragi deputați, dezbaterea din această dimineață s-a concentrat pe IMM-uri și accesul la fonduri și finanțare și pe definiția IMM-urilor. Având în vedere situația economică, în numele Consiliului al președinției în exercițiu aș dori să subliniez faptul că accesul la finanțare al IMM-urilor este esențial pentru ca creșterea economică să fie garantată și pe viitor, pentru că IMM-urile, după cum spuneam, sunt forța inovatoare a Uniunii. Președinția încearcă să creeze un o piață internă pentru capitalul de risc și acest lucru trebuie de asemenea să fie considerat. Uniunea Europeană este un mediu foarte propice pentru IMM-uri care beneficiază de condiții cadru extrem de bune și care vor fi create probabil și pe viitor pentru creștere și ocupare. Îi mulțumesc uh, doamnei, doamnei Benson, doamnei Creel și celorlalți intervenienți pentru că mi se pare extrem de important să vorbim despre posibilități de um, crearea unei eficiențe energetice sporite, creșterea locurilor de muncă la IMM-uri. Acestea sunt priorități importante și pentru președinția daneză. E vorba de crearea locurilor de muncă și de crearea mai multor oportunități de creștere. Comisia a făcut un pas important în 2008 prin uh, abordarea similară pe care a cerut-o și de la statele membre. Astfel, președinția noastră s-a concentrat și pe o stream, un streamlining, o simplificare a regulilor de licitație, de exemplu, ceea ce face ca IMM-urile să poată mai ușor să facă parte din această rețea. Un alt exemplu important este o piață internă digitală care ar fi esențială pentru IMM-uri și pentru uh, șansele de creștere a acestora. În al treilea rând, un lucru important și astfel îi dau un răspuns uh, domnului Calfin, uh, Van Nistelrooy și Rubiș, este negocierea despre următorul cadru financiar concentrarea asupra cercetare, creștere și uh, dezvoltare, toate acestea, dar și concentrarea pe fondurile structurale trebuie să fie parte din obiectivele numite. Aceasta este deci una dintre prioritățile președinției daneze și în ceea ce privește noul cadru financiar până în 2020. În acest context, aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru susținerea pe care am primit-o în cadrul lucrărilor președinției noastre și mă bucur că Parlamentul, Comisia și Consiliul vor putea să se angajeze oficial pentru ca aceste întreprinderi să poată să aibă o șansă să crească din nou în Europa pentru ca să se creeze locuri de muncă pentru milioanele de tineri șomeri care așteaptă de la noi să oferim rezultate concrete. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim domnului comisar, reprezentantului Consiliului, dragi colegi. Acest subiect de pe ordinea de zi a fost încheiat și trecem la următorul punct și anume o declarație din partea vicepreședintelui Comisiei, înalt reprezentant pentru politici externe, privind situația din Ucraina și cazul Iuliei Timoșenko. Înaltul reprezentant